prelua conducerea acestei ședințe constitutive pentru că am fost membrul acestei comisii în fosta perioadă legislativă. De aceea declar deschisă ședința și doresc să vă amintesc că ordinea de zi prevede următoarele. Înainte de toate, trebuie să alegem prezidiul comisiei. Mai întâi va fi ales președintele și după aceea cel mult patru adjuncți. Va trebui deci să nominalizăm președintele care îmi va lua locul în prezidiu După aceea va avea loc alegerea vicepreședinților. Și în felul acesta ne vom încheia activitatea astăzi până la următoarea ședință a Comisiei. Aș vrea să îi numesc pentru început pe cei care au dorit ca astăzi să aibă locțitori. Doamna Corața Bild va fi înlocuită de doamna Verheyen. Doamna, cer scuz, domnul Helvich va fi înlocuit de domnul Zakorakis și Lopez Esturis va fi locuit de Fisher Estela. Doamna Miții va fi înlocuită de doamna Moretti. Domnul Crowley va fi reprezentat de colegul Alau, domnul Sulic. Va fi reprezentat de colega Calas și domnul Soltes va fi uh, înlocuit de colegul Albrecht. Cei numiți ca locțitori sunt prezenți în sală și putem începe ca atare. Există și quorumul necesar pentru această ședință constitutivă. Trebuie să fie prezenți cel puțin 10 membrii plini. Și vă întreb dacă există persoane care doresc să ne propună candidatura lor. Uh, în clipa de față, noi nu dispunem decât o singură candidatură președinție, doamna Nikki Ford. Dacă există și alți candidați, vă rog să ne comunicați acest lucru acum, imediat. Iau notă, nu există alte candidaturi, deci avem o singură candidatură, doamna Vicky Ford, și aș propune ca să o considerăm președintă în urma uh, aclamării. O invit să ia loc. Mulțumesc foarte mult și trecem acum la alegerea vicepreședinților. Prima propunere este pentru doamna Ana Maria Corața Bild, care din păcate nu poate fi prezentă acum datorită unor întârzieri ale Eurostatului. Dați-mi voie să vă felicit, spune domnul Schwab, din partea grupului PPE pentru alegerea dumneavoastră, dar este foarte adevărat că noi dorim să o propunem ca primă vicepreședintă pe doamna Ana Maria Corața Bilt, dar uh, uh, ea a fost în Marea Britanie poate prea multă vreme și ca atare întârzie să uh, vină la Bruxelles. Există alte propuneri? Nu, există nu alte propuneri. În cazul acesta putem să considerăm că o acceptați pe Ana Maria um, Corața Bild? Ea va fi binevenită oricând din nou în Marea Britanie, spune doamna Ford. Pentru cea de-a doua poziție de vicepreședinte, propunerea este Robert Rochefort. Este prezent în sală. Aș dori să vă felicit, spune doamna Haranzova, pentru alegerea dumneavoastră și din partea grupului ALDE doresc să-l propun pe Robert Rochefort. El a fost membru activ al acestei comisii în ultimii cinci ani, chiar în calitate de raportor pentru protecția consumatorului. Bun, dacă nu există alte propuneri, putem prin aclamat să îl considerăm ales și înțeleg că doamna Gebhardt dorește să ne facă o propunere pentru cel de-al treilea vicepreședinte. Mulțumesc, doamna președintă. În numele grupului SD doresc și eu să vă felicit pentru alegerea dumneavoastră, tot așa cum îi felicit și pe doamna Ana Maria Corața Bil și pe Robert Rochefort și aș dori să o propun pe Catherine Steiler din partea grupului SD pentru cea de-a patra poziție de vicepreședinte. Ea este bine bine cunoscută în grupul nostru. Mai există și alte propuneri, întreabă președinta. Dacă nu, prin aclamare considerăm că a fost aleasă. Mulțumesc, doamnă președintă. Și uh, Aș dori să mai propun și un al doilea vicepreședinte din partea socialdemocraților pe colegul nostru Sergio Coferati, care sper să poată lua loc de asemenea în prezidiu. Există alte propuneri? Nu. În cazul acesta, vă rog, reveniți în prezidiu. Iar acum va trebui să confirmăm calendarul reuniunilor noastre, care cred că a circulat înainte de această întâlnire pe la toți membrii. Există obiecții legate de uh, propunerile de calendar? Dacă nu există obiecții, putem considera că acestea vor fi datele reuniunilor noastre în comisie. Mulțumesc! Bun. Bun, a fost foarte simplu. Dacă la fel de simple vor fi lucrurile noastre, voi fi foarte mulțumită. Aș dori să spun câteva cuvinte, să vă informez în legătură cu câteva uh, decizii. Știu că această comisie comisie condusă minunat, excelent de Malcolm Harbour a avut o reputație bună în Parlament, a lucrat uh, deosebit de intens pentru stimularea uh, comerțului, creșterii economice, stimulării competitivității în cadrul pieței unice și a adus îmbunătățiri în folosul consumatorilor în multe domenii. Este punctul meu de vedere că o piață unică poate să fie esențială pentru prosperitate, stimularea inovației, pentru o mai mare prosperitate în Europa, în folosul um, afacerilor și consumatorilor. Da, sigur că uh, trebuie să existe o cultură uh, a afacerilor în acest sens. Piața unică trebuie să permită uh, oamenilor să desfășoare un comerț uh, fără frontiere în cadrul celor 28 de state membre, care să nu implice costuri deosebite. Eu cred că în felul acesta putem stimula locurile de muncă, creșterea economică, să implementăm mai bine legislația existentă. Eu eu uh, sunt uh, convinsă că vom putea să continuăm buna reputație pe care această comisie a avut-o, să acționăm transparent, să ne concentrăm pe respectarea reglementărilor pieței și uh, cred că vom continua abordarea lui Malcolm Arbor pentru a vedea și care va fi până la urmă studiul de impact al elaborării reglementărilor noastre și asemenea analize de impact vor fi necesare, va trebui să continuăm să le efectuăm. Din punctul meu de vedere, dacă dorim să fim eficienți în acest Parlament, trebuie să ai relații bune de uh, lucru cu Consiliul European și ca rezultat al alegerilor, uh, liderii naționali și-au dorit uh, să facem progrese în ce privește piața unică, ținând seama și de proporționalitate și de principiile de subsidiaritate. Deci eu cred că va trebui ca și legislația privind consumatorul în Uniunea Europeană să fie armonizată mai mult în beneficiul nostru al tuturor, pentru că în clipa de față ea este încă foarte diferită de la un stat la altul. Deci, eu cred că acestea sunt câteva gânduri pe care doream să le formulez de la început. Vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o. Mulți mă cunosc din activitatea precedentă și aștept cu nerăbdare să pot colabora cu colegii din toate statele membre și pentru a afla și care sunt prioritățile din punctul de vedere al noilor veniți Mulțumesc tuturor pentru susținere și voi fi întotdeauna deschisă contactului cu dumneavoastră. Luna următoare vor exista audieri la Strasburg pentru uh, noi comisari și eu uh, chiar dacă ă, noi ă, nu avem ă, rolul principal în desemnarea domnului Tajani, i-am rugat pe membrii comisiei noastre să participe și ei la audieri, să aibă această posibilitate și am înțeles că vom primi o invitație în acest sens. Deci dorim să se acționeze cât mai deschis, cât mai transparent. Știu că secretariatul, de asemenea, dorește să discute cu coordonatorii înainte de vacanța de vară. Deci, um, joia uh, uh, viitoare ar fi bine să ne întâlnim înainte de uh, voturile de la Strasburg, <clears throat> pentru că um, și um, Comisia care a fost foarte implicată în ce privește activitatea în piața internă s-a arătat dispusă să participe, să se întâlnească cu noi. Deci cine dorește să aibă un schimb de vedere cu direcțiile generale ale Comisiei, înainte de începerea vacanței de vară vor putea uh, pe 22 iulie după amiază să participe la o asemenea întâlnire. Și o ultimă chestiune. Câțiva colegi au sugerat că ă, poate ar fi bine să avem și întâlniri cu comisarii care urmează să uh, își înceteze mandatul. Poate că va trebui să discutăm la întâlnirea coordonatorilor, pentru că poate acești comisari ne pot împărtăși lucruri importante din experiența lor. Deci cine va fi interesat va putea să aibă eventual și un asemenea schimb de vederi cu comisarii care urmează să își încheie mandatul. Asta s-ar putea întâmpla în septembrie. Cred că acestea uh, sunt toate informațiile pe care doream să vi le furnizez și vă mulțumesc.